ordinea de zi raportul Marco Scuria, în conformitate cu regula 138 de regulile de procedură, raportul Marco Scuria și anume Anul European al Voluntariatului 2011 și cred că raportorul dorește să ia mai întâi cuvântul. Sì, solo molto rapidamente, Presidente. Foarte pe scurt, doamnă președinte, dați-mi voie pur și simplu să mulțumesc pentru munca depusă în acest Parlament. Mulțumesc tuturor comisiilor care au colaborat, având în vedere că acum pot eu să vorbesc în numele tuturor și pentru toți raportorii, pentru toți cei din umbră, pentru toți cei care au contribuit la acest raport. Pot să vă spun că am redactat un raport care scoate în evidență lumea voluntariatului. 100 de milioane de persoane din Europa se implică într-o astfel de activitate și în fiecare zi se uh, ajută în mod dezinteresat pe, apropie, pe membrii comunității noastre. Am uh, dorit să se crească bugetele, să se crească și activitățile locale și chiar în teritoriu spre binele asociațiilor și dorim să mulțumim domnului comisar Șefcovici și președinței suedeze pentru munca de calitate depusă uh, pe care am dorit o împreună. Anul acesta, ca și la început, arătăm un interes foarte clar din partea Parlamentului pentru acest sector pe care cineva l-a numit coloana vertebrală a societății noastre. Mulțumesc tuturor celor care au lucrat la acest dosar foarte important. Thank you very... Mulțumesc foarte mult. Și acum, supunem la vot. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? A votat toată lumea? Chis votul? Și se adoptă. Felicitări raportorului. Următorul punct este raportul domnului Herbert Roll cu privire la acordul de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Economică și Ucraina. Se supune la vot, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. și se adoptă. Domnul Brock. Nu-mi funcționează consola, doamnă președinte. Am votat da la amândouă până acum, dar nu merge consola. Bun, vom nota, domnule Brock, și vă vom trimite imediat un tehnician. Următorul punct este votul prin procedură simplificată, raport din partea domnului Rol cu privire la uh, Parteneriatul Internațional pentru Cooperare în domeniul eficienței energetice. Din nou vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis, închis votul. și se adoptă. Felicitări raportorului pentru aceste două rapoarte. Următorul punct este propunerea de rezoluție din partea Comisiei de Afaceri Externe, strategia extinderei 2009 privind țările din Balcanii Occidental, Islanda și Turcia. Se supune la vot aliniatul 1, vot separat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge.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 Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că ar fi mai bine să verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul 3. A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă. Trecem acum la amendamentul 13. Cine este pentru? Împotriva? Da, e vot cu apel nominal. Atunci s-a deschis votul pentru amendamentul 13. A votat toată lumea, s-a închis votul și se respinge. Amendamentul 4. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că va trebui să verificăm. Amendamentul 4. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se respinge. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 14. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul pentru amendamentul 14. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se adoptă. Amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 15. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul pentru amendamentul 15. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se adoptă. Aliniatul 22. Vot separat pe patru părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Partea a treia. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Partea a patra. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Aliniatul 24. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Putem verifica. S-a deschis votul pentru amendamentul 8. A votat toată lumea? S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 9 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm, dacă doriți, s-a deschis votul pentru amendamentul 10. A votat toată lumea, s-a închis votul. și se respinge. Considerentul C. Vot pe părți. Două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. abține, Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. abține, Se adoptă. I now put the motion for... Supun acum la vot moțiunea de rezoluție pe ansamblu. Cine este pentru? Împotriva? abține,